Is it possible to start? Hello? Should we start? Good afternoon. Good afternoon. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc. Dacă putem să adoptăm ordinea de zi Mulțumesc. Reuniunea noastră se transmite prin internet și avem și ultima foaie informativă. Vă reamintiți că la ultima reuniune am anunțat că listele de vot sunt disponibile pe internet am primit un e-mail foarte frumos după reuniunea respectivă de la unii dintre ziariștii care încearcă să urmărească munca Parlamentului, în care ne-a spus cât de util este pentru, pentru ei să poată să, să urmărească lista de vot și că este mult mai util decât în alte comisii, în special Econ. Așa, dar mulțumesc foarte mult secretariatului pentru că au pus pe internet aceste liste de vot și sperăm că și celelalte comisii vor uh, adopta o linie similară pe care o vom discuta cu domnul Gualtieri. Uh, Comunică în legătură cu trialogurile și alte evenimente, nu știu dacă mm, trebuie să menționez trialogul pe piața unică a telecomunicațiilor am avut o primă reuniune în legătură cu trialogul pentru piața unică în domeniul telecomunicațiilor. Textul Parlamentului a fost votat aproape un an în urmă, după cum vă amintiți, și a durat aproape 12 luni ca cele trei părți să se întâlnească la masa negocierilor. Am avut o, un schimb de opinii de durată în legătură cu contextul general. Raportorul, bineînțeles, este din partea Comisia ITRE, Pilar del Castillo. Susține necesitatea de a respecta poziția Parlamentului, în special în ceea ce privește um, sfârșitul rom, taxelor de roaming și o abordare robustă pentru neutralitatea rețelei. Am auzit multe intervenții, atât din partea Parlamentului, cât și din cea a Comisiei. Din păcate, textul Consiliului nu are niciun fel de formulare în ceea ce privește spectrul, pentru că Eliberarea spectrului este cheie pentru o perspectivă digitală pentru Europa și eu am insistat uh, de mai multe ori în legătură cu drepturile utilizatorilor finali. Există asemenea mențiuni în textul Parlamentului în ceea ce privește transparența și informația pentru consumatori. Sper că aceste uh, elemente vor putea să apară în versiunea următoare a textului. Consiliul ne-a promis că va examina aceste uh, afirmații în legătură cu uh, utilizatorii, uh, în special dreptul de reziliere timpurie a contractului dacă contractul este nesatisfăcător și nu își îndeplinește termenii. Vrem să avem o piață unică a telecomunica- telecomunicațiilor și în acest sens este vital ca, cum, ca consumatorii să poată să compare contractele. Uh, consumatorii trebuie să poată să compare informațiile contractuale. Uh, sperăm că mult mai multe asemenea elemente să fie introduse în text. Cu toate acestea, președinția lituaniană președinția letonă a spus că dacă vom avea un asemenea pachet negociat în timpul președinției lor, nu va fi posibil pentru ei să uh, introducă un capitol privitor la spectru. Așadar, au spus că nu, ne-au spus că nu există o majoritate în Consiliu pentru spectru și de aceea vor pune accentul pe neutralitatea rețelei și pe roaming, dar nu va fi posibil să, ca în timpul președinției lor să se mai lucreze și pe problema spectrului. Vom avea un nou trialog peste câteva săptămâni. Au început deja reuniunile tehnice și sperăm că vom înregistra progrese rezonabile pentru a vă putea informa ulterior. Din partea grupului meu, eu am fost raportoare pentru Comisia ITRE în trecut și le-am spus tuturor celor de acolo că dacă vor un alt membru ECR să vină la trialog putem să facem acest lucru. Dacă nu, uh, eu sunt raportor pentru piața internă pentru întreaga comisie și dacă mi se cere opoziția grupului, uh, însă dacă se dorește să se separe aceste roluri, um, o, o putem face, însă până acum toată lumea a spus că este de acord că eu pot să apăr competențele comisiei noastre cât și să reprezint uh, opinia grupului meu politic. Acestea fiind spuse, văd că ni se alătură și alți colegi. Trecem la avizul doamnei Marlin Mizi în legătură cu societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic. Este vorba aici de examinarea amendamentelor. Există 244 de amendamente îi dau direct uh, cuvântul raportoarei. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua. Într-adevăr, au fost depuse extrem de multe amendamente. Am avut 130 de amendamente ale mele și uh, alte amendamente depuse de aproape toate grupurile politice. Deci aproape toate grupurile politice au contribuit. Probabil se vede aici importanța acestui dosar și divergențele și convergențele de opinii care uh, sunt încurajatoare. Sunt sigur că, sigur că vrem să încurajăm spiritul antreprenorial, să crească să contribuim la bunăstarea economiei. Acesta este, aceasta este dimensiunea și domeniul de aplicare al acestui raport, dar modul în care ajungem acolo cred că diferă. Sunt foarte multe amendamente, așadar uh, voi sublinia doar aspectele cele mai importante. Încep cu amendamentul 116, care a fost uh, depus de o serie de membri uh, SND, nu doar din IMCO, ci și din juri și EMPL. Acest amendament cere respingerea totală a propunerii comisiei, care este linia generală a grupului meu politic, trebuie să o recunosc. Acestea fiind spuse, un alt punct controversat în propunerea comisiei se referă la ce și cine și ce și cui se adresează acest raport în ceea ce privește micro și IMM-urile. Există aici un acord general că nu vrem să creăm un al 29-lea regim lucru care ar trebui să dispară în ceea ce privește aceste amendamente. Alte câteva amendamente uh, vizează dacă se încalcă sau se suprapun asupra legile, legilor naționale. Nu, uh, acest aviz nu trebuie să se suprapună legislației naționale și, naționale și Comisia este de acord că trebuie să respectăm legislația Ehm, muncii, legislația contractuală a statelor membre. Așadar, o armonizare de plină a acestor legi nu este eh, indispensabilă pentru atingerea obiectivului și susțin această abordare. O altă problemă importantă este sediul unic. S-au depus o serie de amendamente în acest sens. Ehm, ideea era ca legislația, să se respecte legislația muncii și cea fiscală din uh, statul de uh, unde își are, are sediul compania respectivă. Nu Au existat și amendamente care doreau să introducă și alte aspecte. Amendamentul 183, Sergio Coferati și Nona Anderson, Uh, este binevenit pentru că găsește o soluție la problema angajării fix, fictive. Bineînțeles că au existat amendamente în legătură cu înregistrarea online, identificarea electronică și felul în care ne putem asigura că această identificare online va fi uh, fiabilă și robustă. Există și amendamentele care se referă la capitalul social al acestor uh, întreprinderi și de dacă trebuie să fie constituite rezerve juridice și în ce trebuie să conste acestea. Acestea sunt punctele cele mai controversate ale acestui raport. În final, sunt de acord că sistemul de înregistrare trebuie să fie simplificat, trebuie să reducă costurile, birocrația și să încurajeze activitatea de afaceri în piața, pe piața unică, însă fără a sacrifica calitatea în serviciul cantității. Vrem înregistrări de calitate. Și, după cum spuneam, cred că cu toții vrem să ajungem la o situație în care să există mai multă activitate economică, însă nu suntem de acord în legătură cu calea pe care se va ajunge acolo. Uh, sper că vom reuși să rezolvăm aceste divergențe. Vă mulțumesc! Sorry. Um, for... Am cer scuze din partea PPE. Ivan Stefanici. Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În general, susțin propunerea pregătită de Comisia Europeană. Eu consider că ar trebui să păstrăm obiectivul acestei propuneri și anume să existe o procedură de înregistrare rapidă și ieftină a noilor companii ale acestor societăți comerciale. Ă, criteriul trebuie să fie capitalul social, ă, ca taxele să fie foarte reduse, maxim 1 euro înregistrarea online și să scadă foarte mult costurile administrative. Înțeleg preocupările care au fost evocate și suntem gata să găsim un compromis ă, pe baza acestor principii, în special pe procedurile care trebuie să rămână la nivelul statelor membre și unde statele membre trebuie să fie cele care decid dacă își păstrează procedurile sau le vor schimba. Vom putea găsi, cred, și un compromis în ceea ce privește această rezervă juridică. Trebuie să avem în vedere însă obiectivele noastre de simplificare a procedurii și de a reduce costul administrativ lucru care se leagă de ocupare, de a noilor antreprenori, pentru că avem nevoie de acești oameni pentru că ocuparea este prioritatea numărul unu pentru noi toți. Vă mulțumesc. Uh, yeah, for the ECR group, I mean... Din puterea grupului ECR, deci sunt de acord cu ceea ce s-a spus în legătură cu propunerea comisiei. Eu susțin propunerea comisiei care reprezintă calea cea mai bună de înaintea. Eu am depus câteva amendamente semnați împreună cu uh, alți membri și deseori cu susținerea domnului Google pentru a îmbunătăți această propunere, dar pentru a păstra principiile generale ale comisiei. Uh, după cum am menționat în primul schimb de opinii, nu suntem de acord cu propunerea centrală a vizului și anume că trebuie să găsim o nouă formă care să fie uh, rezervată doar IMM-urilor. Am, amendamentele mele sunt focalizate pe punctele cheie care considerăm că trebuie să rămână la nivel național și să avem o abordare deschisă și care susține antreprenoriatul. Mm, eu propun să ștergem prevederile legate de distribuție și um, de deciziile care um, trebuie să fie luate în interiorul companiei. Eu cred că trebuie să existe legislație europeană pentru înființarea companiilor mici sau IMM-urilor, dar uh, deciziile acestor companii trebuie să rămână la latitudinea lor. În ceea ce privește cerințele de capital, cerințele de capital sunt uh, un aspect cheie din acest dosar. Trebuie să impunem aici ce, cât mai puține limite. Este destul de costisitor să înființeze o nouă societate comercială uh, Uh, pentru ca, nu, ca să nu mai trebuiască să mai găsești și bani suplimentari pentru birocrație. Așadar, nu cred, eu, uh, credem că cerințele de capital ar trebui să fie la limita minimă, adică un euro. Uh, mai există un aspect legat de mentalitate. Ca legiuitor nu trebuie să ne fie teamă ca să lăsăm companiile să eșueze. Uh, să falimenteze. Multe companii de succes au um, provenit din companii care au falimentat. Nu poți să ai succes în viață fără să greșești de câteva ori. Deci să nu ne fie teamă de acest lucru. Amendamentul meu, împreună cu un alt coleg, vrea să încurajeze acest lucru pentru a încuraja oamenii să creeze societăți comerciale, să creeze locuri de muncă după cum am um, discutat în legătură cu Fondul European de Investiții Strategice. Um, investitorii sunt, uh, fondurile de investiții sunt foarte în vogă în momentul de față. <laughs> I think what we need is a mind change. Cred că avem nevoie de o schimbare de mentalitate. Cred că trebuie să creăm locuri de muncă. Tinerii stau acasă, sunt conectați la internet în permanență. Nimeni nu vrea să-i angajeze foarte ușor. Deci înregistrarea online va fi extrem de importantă pentru ca această procedură să fie nouă. Are potențialul de a schimba Europa. Așadar, trebuie să ne luptăm pentru ca înregistrarea să fie simplă pe internet. Anumit, în anumite state, în anumite state de, deja se votează pe internet fără nicio problemă, de exemplu în Estonia. Deci nu există niciun motiv legat de securitate care să împiedice înființarea unei companii online. Trebuie să nu ne aflăm într-o situație în care unele state membre uh, trebuie să vină cineva de la o autoritate la tine acasă sau trebuie să te duci tu în fața unei autorități ca să înregistrezi o uh, companie. Nu avem nevoie de notari ca să aducă taxe suplimentare, taxe notariale. Este foarte important ca notarii să fie lăsați în afara procesului. Și digitalizarea este foarte importantă, ca lucrurile să fie digitale pe internet, o sarcină administrativă mai mică. Și este foarte ușor ca o companie să își stocheze deciziile și contractele în format digital. Mm, considerăm că este suficient să ai un euro pentru a înființa o societate comercială și uh, de ce să nu existe granturi din, comis, din partea comisiei? De ce să nu le dăm o bursă acestor noilor antreprenori? Avem foarte multe fonduri pe care le investim în tot felul de proiecte. De ce să nu le dăm uh, Uh, tinerilor un, o bursă de 1000 de euro cu care să-și înființeze o nouă societate comercială, să le dăm o șansă. Tinerii sunt talentați, însă au foarte puțin bani în multe state membre. Ar fi o măsură mm, revoluționară, ar fi o sumă foarte mică în bugetul total al Uniunii, dar ar putea avea efecte extrem de mari dacă uh, determinăm pe oameni să nu mai fie în șomaj, de exemplu. Sorry, sorry. Um, Yuri Mastelka and Julia Rader are not in the room. Sorry, just before you... And... Ce scuze, Yuri Mastelka și nu este aici și atunci Pascal vrea să ia cuvântul numele versilor. Merci, madame. Merci, madame la... Mulțumesc, doamnă președinte. Da, iau cuvântul acum. Te aveți fără microfon. Sigur, uh, o să fac asta calm pentru a le da satisfacție jurnaliștilor care ne urmăresc și care se bucură mm, când ne facem treaba aici. Uh, doamna raportor a început cu amendamentul 116, uh, spunând că grupul verzilor voia să se asocieze, dar că doar o problemă tehnică uh, a împiedicat uh, exprimarea la timp cu privire la acest amendament, dar e clar că verzilor se asociază acest uh, amendament. O să citesc ce m-a rugat Julia. Grupul verzilor uh, este sceptic în ceea ce privește aceste propuneri. Am, nu am putut evalua plus valoarea adăugată. Uh, dar ne-am dat seama că există riscuri. În primul rând, nu se promovează antreprenatul individual, există riscuri, nu se protejează stătura economică europeană și abuzurile sunt permise. Uh, această propunere ar putea duce la crearea de firme cutie poștală care sunt deja folosite de grupurile mari pentru a scăpa de plata impozitelor. Comisia Europeană anunță un pachet privind transparența fiscală și noi ar trebui să ne punem de întrebare în legătură cu acest proiect, iar această propunere ar putea să dăuneze drepturile consuma- drepturilor consumatorilor, fiindcă nu vom afla cine este adevăratul proprietar al uh, companiei, uh, uh, responsabilul și-ar putea să se ducă atingerea drepturilor uh, salariaților. Și pentru a avea E nevoie de concurență echitabilă la nivelul companiilor pentru piața internă și un, iar acest lucru nu va fi asigurat, iar grupul verzilor consideră că această propunere ar trebui respinsă. Thank you. And Yuri Mastalka has just arrived. Yuri Mastalka a sosit. Yuri, vei să iei cuvântul? GUE group, or is it okay? Okay. In which case, Andreas Schwab. Andreas Schwab. Frau Vorsitzende. Ähm, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportoarei pentru această prezentare. Eu cred că în această comisie există o majoritate largă pentru a asigura ca cei cetățeni care doresc să-și înființeze o afacere să o poată face cât mai rapid și noi să încercăm să eliminăm toate obstacolele care le stau în cale. Însă, între preluarea însă trebuie să se facă o diferență între înlăturarea răspunderii la în începerea unei activități, pentru că există niște diferențiere aici. Există o serie întreagă de chestiuni care pot fi îmbunătățite, o serie întreagă de elemente despre care am mai putea discuta, dar totuși trebuie să dăm dovadă de prudență pentru că uh, înființarea unei societăți să nu ducă la o bulă în circuitul economic, unde tot mai mulți să creeze societăți și să nu mai știe nimeni cine este responsabil um, pentru aceste societăți sau cine poate uh, acționa în numele unei astfel de societăți. Și uh, cred că s-ar impune să nu apelăm la înregistrarea de la distanță pentru ca lucrurile să fie clare și cred că putem merge pe această cale. Evelyn Gephardt și apoi Maria Grapini. Da, mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc colegei pentru munca depusă și eforturile făcute, pentru că nu e lucru ușor pentru că o simplificare a înființării societăților este un lucru bun, dar și eu consider că dereglementarea nu este întotdeauna răspunsul cel mai bun. Și tocmai în această propunere a Comisiei Europene există multe lacune vis-a-vis, -vis, de pildă, ce înseamnă drepturile angajaților în această privință. Deci aceste deficiențe trebuie corectate. Nu putem uh, spune pur și simplu că procedăm la dereglementare, după care apoi uh, companii mari să poată apela la astfel de uh, firme mici și să-și deschidă astfel licențe în acele locuri, în alte state de pildă. Uh, de aceea trebuie să avem uh, grijă uh, la modul în care vom crea acest model de firmă cu asociat unic. Și pe mine mă deranjează um, oarecum această înregistrare online, pentru că consider că trebuie să evităm uh, posibile abuzuri prin acest tip de înregistrare. Și trebuie să existe și un fel de sistem de autorizare și să avem certitudinea că persoana care deschide o, o firmă este și acționarul respectiv. Asta este dilema cu care ne confruntăm și de aceea cred că va trebui să ne gândim foarte bine cum procedăm uh, cu aceste aspecte. Dar, încă o dată, mulțumesc pentru treaba făcută. Mulțumesc, Maria Grapini. Mulțumesc uh, mult și eu încep prin a felicita pe raportoare și pe toți cei care au lucrat. Din uh, faptul că s-au depus multe amendamente, s-a văzut foarte clar un interes al uh, tuturor grupurilor politice de a încerca să scoatem de la inițiativa Comisiei un act legislativ care să ajute, nu să strice, mai ales pe termen lung. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus andreas pentru că într adevăr se poate crea o bulă uh, se poate crea o bulă în economie pe termen lung noi când reglementăm aici nu trebuie să, ne gândim numai la efectul imediat că da se înregistrează mulți scade șomajul și arătăm foarte bine în europa trebuie să ne gândim pe termen lung la impact și dacă un coleg mai devreme spunea că uh, nu trebuie să ne fie teamă să falimenteze firmele care uh, se înființează eu mă tem că prin acest lucru uh, prin propunerea comisiei pot să falimenteze alte firme cei care se înregistrează total necontrolat pe de o parte. pe de altă parte eu nu cred că trebuie să creăm în piață Uh, uh, o competiție inegală în sensul că uh, sup ul nu va avea responsabilitate de exemplu cei care conduc sup urile nu vor avea nicio responsabilitate iar la restul societăților pe care le avem în piață răspund administratorii pe de o parte. pe de altă parte cred că nu putem să înregistrăm nu numai că înregistrăm și devine cutie poștală dar va veni va, mă voi trezi eu că pe adresa mea cineva înregistrează un sup pentru că nu există în Uh, propunere și eu am făcut amendament nu există în propunere obligația când mă înregistrez online să dovedesc că adresa de sediu social este a mea sau am, un contract de închiriere deci pur și simplu spune doar să dau o adresă ori asta înseamnă că noi putem să dăm adresele oricui acolo când ne înregistrăm și uh, cred că trebuie să existe această responsabilitate a celor care conduc nu există trecut eu am uh, pus uh, ca amendament ca uh, unul sau mai mulți directori la un sub să nu, nu există să nu aibă nicio responsabilitate vizavi de modul de, de conducere. în concluzie eu cred că da avem nevoie de simplificare dar să nu deranjăm subsidiaritatea e foarte important doi să nu creăm două grupuri de societăți unele care funcționează după un regim în care răspunde cel care administrează și alt grup de societăți în care n au nicio răspundere cei care administrează și nesiguranța înregistrării fără a ști cine e persoana și unde este acel sediu. deci uh, nu cred că propunerea venită de la comisie poate să meargă așa. Mulțumesc că contribuțiile dumneavoastră sunt foarte bune, m-a ajutat foarte mult. Trebuie să nu uităm că în ceea ce este acest proiect de aviz este foarte important, așa cum a spus Maria acum, ca uh, acest concept sub uh, SUP-urile se, se uh, propune eliminarea sa pentru a respecta dreptul, dreptul, dreptul companiilor și dreptul muncii la nivelul statelor membre și se aplică acum la nivelul statelor membre, se va aplica și pentru companiile înregistrate pe internet. O să mă opresc aici uh, și mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor. Sper să, să găsim o soluție. Am toată încrederea că o să reușim. Vă mulțumesc. Mulțumesc și mulțumesc pentru încredere, mulțumesc tuturor pentru contribuție. Amendamentele de compromis uh, vor fi analizate pe 23 aprilie, iar votul la IMCO va avea loc pe 7 mai. Acum uh, trec mai departe la voturi și vă mulțumesc că sunteți aici. În primul rând, raportul lui Catherine Steiler privind punerea în consens privind punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. Avem uh, un aviz al lui Catherine Steiler cu privire la un aviz de la jury. Marriage. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, îmi cer scuze, spune președinta, aici avem două părți. Pentru prima parte, pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă, amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 11 pentru împotrivă abțineri Haideți să verificăm electronic. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 14, 15 până la 19 devin caduce sau respectiv sunt acoperite de compromis. 20 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 21 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, cu amendament oral. Deci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 32, devine caduc, 33 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 34 a fost retras, 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 37 a fost șter o ștergere pentru, împotriva abțineri. Se respinge 38 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 39 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă și uh, votăm și proiectul de aviz, așa cum a fost modificat, uh, cu vot electronic. Three more to vote. Mai au de votat trei persoane. Se adoptă cu 33 de voturi uh, pentru, un vot împotrivă, trei abțineri. Felicitări raportoarei! Pentru cei uh, care trebuie să meargă și în alte comisii, voi încerca să mă cadrez în timp. Bine ați uh, venit și mulțumesc că ați asigurat quorumul. Al doilea raport uh, este de asemenea un aviz al doamnei Styler și se referă la implementarea directivei cu privire la armonizarea anumitor aspecte care țin de uh, copyright și drepturi uh, asociate. Amendamentul de compromis 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, putem verifica, v-aș ruga. E vorba de amendamentul 14. Se respinge. Amendamentul de compromis 3 pentru, deci prima parte pentru, împotriva. Haideți să verificăm. Prima parte a amendamentului de compromis cu numărul 3. Se adoptă. Și cea de-a doua parte Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri Haideți să verificăm, v ruga. Un vot PPE este în plus. Și se adoptă. Deci fusese amendamentul 29. Acum, amendamentul de compromis 5, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, putem verifica. Încă o persoană. 21 la 15, deci se adoptă. Compromisul 5, a doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51 Amendamentul de compromis 6 îl verificăm electronic. That's carried by... Se adoptă cu 21 la 16 și o obținere. 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 53 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar verificăm. E vorba de amendamentul 53, s-a închis votul. Se respinge 12 la 23, 54 acum pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 9 pentru, scuze. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, verificăm această parte. Deci compromisul 9, partea a doua. ați închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru 19 împotrivă. A treia parte de la compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, Vom verifica această a doua parte a compromisului 10. And that's uh, fallen by one vote. Și se respinge cu un vot diferență. 72 72 a fost respins și tocmai am votat uh, compromisul 10. Și ajungem la finalul votului, deci votăm întregul aviz așa cum a fost uh, modificat, uh, vot electronic. Two more people to vote. Mai sunt două persoane. Închid votul și se adoptă cu 34 de voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Mulțumesc! Many congratulations there on it. Și evident și felicitări uh, raportoarei. Trecem acum la avizul cu privire la recomandările pentru Comisia Europeană în ceea ce privește acordul uh, transatlantic cu Statele Unite TTIP. Doamna uh, Șaranțova este raportor și cred că dorește să intervină. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să informez colegii cu privire la ultimele evoluții. Săptămâna trecută, Uniunea Europeană și uh, Statele Unite au adoptat uh, un compromis cu privire la serviciile publice, care corespunde textului nostru de compromis, ceea ce confirmă că serviciile publice vor fi excluse din negocieri. Sper că astfel uh, se vine în întâmpinarea preocupărilor exprimate de cetățeni și ne permite să ne concentrăm pe alte chestiuni importante ale acestor negocieri. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperare. Compromisurile pe care le spunem la vot sunt cosemnate de marea majoritate a grupurilor politice și mesajul politic principal pe care dorește să-l transmită această comisie, atât în ceea ce privește serviciile publice, achizițiile publice, consumatori, cooperare în domeniul reglementărilor și așa mai departe, um, au, um, com, au intrat în aceste uh, compromisiri. În ceea ce privește ultimul compromis, aici, uh, din păcate, ne lipsesc uh, competențele. Aș dori așadar să țineți cont de uh, contextul general atunci când votăm aceste compromisuri. Din păcate n-am să pot da cuvântul uh, și altor persoane dacă nu ține neapărat de vreun element de pe lista de vot. Va trebui să trecem la vot pentru că am avut uh, mai multe dezbateri pe acest subiect. Amendamentele 1 și 2 sunt de ordin tehnic. Amendamentele 3 și 4 se votează împreună pentru, împotrivă. Verificăm. The amendment falls. Se resping la egalitate de voturi. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, Amba nu, acesta devine, devenise caduc. Deci ajungem la 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 a fost retras. 50 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 203 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 220 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 205 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 157 pentru dacă solicită cineva o verificare electronică, um, să o facă, dar plec de la aceleași majorități. Deci 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Se adoptă. amendamentul de compromis numărul 3 se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 70 de ordin tehnic. Acum amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 72 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul numărul 5 cu un amendament oral din partea PPE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88 în plus față de compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, scuze, se adoptă. Încerc să parcurg uh, lend pentru a putea verifica. Și așa cum vă spuneam, când doriți o verificare, solicitați acest lucru. Și acum ajungem la 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 111 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 122 pentru, 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 este amendament tehnic și acum 8, compromis pentru împotrivă, abțineri se adoptă și ajungem la 149 pentru, nu? Mă da? Amendamentul 149, deci este vorba de un nou alinea 7A pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 155, o adăugire la compromisul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, nu, îmi cer scuze, acestea sunt caduce. Trecem la compromisul 10 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă și cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bun. So one, You flip the page. Okay, we're moving on to Trecem acum la 114 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri. Scuze. Haideți să verificăm 114. 114. 114. Verificarea electronică. That falls. Se respinge. 119 acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Era compromisul 14. 215 ca adăugire la compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 218 și 222 au fost retrase, deci compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge compromisul. Haideți să verificăm. E vorba de compromisul 15. Da, false. Deci se respinge într-adevăr. Amendamentul 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul final pe întregul aviz, așa cum a fost modificat. Vot electronic. Um, one more person to vote. Close. Închid votul și se adoptă cu 20 de voturi la 18 cu o singură abținere. Mulțumesc! Doamna Gebhardt. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Șerânsova pentru munca depusă și pentru modul în care a colaborat cu grupul nostru politic. Există totuși câteva linii roșii pe care le-am stabilit în grupul nostru, în special în ceea ce privește excluderea efectivă a serviciilor de interes economic, apoi și uh, lista uh, valorilor pozitive care ne-a trecut și propunerea pe care o făcusem vis-a-vis -vis de modul în care ISDS ar putea să corespundă mai bine principiilor statului de drept, chestiuni care, din păcate, nu au fost preluate și de aceea pentru noi pur și simplu nu a fost posibil să ne dăm votul pentru acest aviz, ceea ce este regretabil pentru că ar fi trebuit ca din comisia noastră să vină o poziționare mult mai clară, um, în special și în ceea ce privește protecția consumatorului. Mulțumesc pentru aceste explicații și am văzut că unele din punctele pe care le-ați menționat țin strict de competențele acestei comisii, deci uh, sunt convinsă că aceste teme vor fi ridicate în discuție de colegii dumneavoastră și în alte grupuri politice, acolo unde este relevant din păcate, nu putem ajunge la o soluție de compromis în toate privințele, dar vor avea loc cu siguranță multe conversații pentru a încerca să bunătățim acest rezultat. Mulțumesc încă o dată pentru explicații.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 ale domnului Boisu, vom avea un vot separat pe 131. Nu este acoperit de compromisul 13 și raportorul ne-a atenționat că vom vota acest amendament 131 separat față de compromisul 13. Vă atrag atenția înainte de a începe. Și a fost uh, retras uh, și socialiștii și democrații și-au retras amendamentul 42. Deci 42 nu va mai fi votat. A fost retras. Încerc să găsesc pe lista mea de vot. Este chiar la sfârșitul listei de vot, am impresia. A fost retras. 42. 42. Solamente un aspetto. Per la lista... Un singur aspect. În ceea ce privește lista grupului PPE, e o greșeală 116. Votăm pentru amendamentul Bușoi. Doar pentru PP, sigur, dacă vor și socialiștii. So, let us now move. Trecem așadar mai departe. Votăm proiectul de raport, de aviz al doamnei Lara Comi pe protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate, secrete comerciale, împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale. Și trecem în primul rând la amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abținere se respinge. Compromisul 7. Pentru, împotriva, abținere se adoptă. Compromisul 13 pe 3 părți. Prim, pen, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a treia pentru, împotriva abțineri și aceasta se adoptă. Vom verifica electronic. Partea a treia din compromisul 13. Uh, ah, that's closed. That's passed 25 Se adoptă cu 25 la 13. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri se uh, respins, amendamentul 1 retras, 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotriva abțineri se respins. Amendamentul 81 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotriva verificăm. Amendamentul 2. Uh, ah, that's passed by one vote. Se adoptă cu diferență de un vot. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 86. That's pass. Se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, 94 pentru, 95 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm Amendamentul 95, așadar. Se adoptă. Amendamentul 96 pentru împotriva abțineri respins, 97 pentru împotriva abțineri respins, 98 pentru îmi cer scuze, 98 și 99 împreună pentru împreună împotriva abțineri respins. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă 105 pentru împotriva abțineri respins 106 pentru împotriva abțineri se adoptă. O... Cred că a fost adoptat. Verificăm. 106. That falls, sorry. Respins, aveați dreptate. Trebuie să ascult mai bine ceea ce spune secretariatul. 7 pentru împotriva abține se adopte, 108 pentru împotriva Nu este foarte clar. Verificăm 108. No, it's clear. Este destul de clar, se respinge. 109. Sunt acoperite de compromis. Amendamentul 3. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 111. Pen 111 este respins. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă și trecem la amendamentul 131 amendamentul Bușoi 131, care este o adăugire la compromisul 13, l-am menționat chiar la început, pe la pagina 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare. It eh, false. Se respinge. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 150 pentru. Împotriva abțineri respins. Compromisul 14 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 151 pentru îmi cer scuze, 155, spune președinta, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 156 pentru, împotrivă, abțineri respins, 157 pentru, împotriva abțineri respins, 158 pentru, împotriva abțineri respins, 159 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 15, care este legat de compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 164 pentru împotriva, abțineri, respins. 165 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acoperiți amendamentul identic 166, amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 167 pentru, împotriva abțineri, se respinge, amendamentul de compromis 16 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 170 pentru împotriva abțineri eh, respins, 171 pentru împotriva abțineri respins, amendamentul 9 pentru împotriva verificăm, nu îmi cer scuze, 9 se adoptă, 176 pentru împotriva abțineri respins, 177 pentru împotriva Trebuie să verificăm la 177. That's carried. Um, seven. Se adoptă 173 pentru împotriva abțineri. În cer scuze, 173 este caduc. Ajungem la amendamentul de compromis 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 182 pentru, împotriva abțineri se adoptă, respins, 183 pentru, împotriva abțineri respins, 184 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 186 și 187 împreună pentru, împotriva abțineri se adoptă, 188 pentru, împotriva abțineri respins. 10 se adoptă, 11 pentru împotriva abțineri, 11. Cine este, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul de compromis 18 pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru împotriva abținerii se adoptă, 192 pentru, împotriva abțineri respins, 193 pentru, împotriva abțineri respins, 194 pentru, împotriva abțineri respins, 13 este de natură lingvistică, 195 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral care are cu scop, ca scop ștergea punctului A. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 196 caduc dacă amendamentul oral se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 200 este caduc. 201 vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și partea a doua a fost retrasă. 203 pentru, împotriva abțineri respinge, 204 pentru, împotriva abțineri respins, 205 pentru, împotriva abțineri respins, 206 pentru, împotriva abțineri. Putem să verificăm 206? Respins. 207 pentru împotrivă abțineri. Respins. 208 pentru împotrivă abțineri. Adoptat. 209 pentru împotrivă respins. 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. 216 pentru împotriva abțineri respins. 217 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 208, 218 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 221 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 222 și 223 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 224 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 225 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 226 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm. 226, vă rog. That's fallen by one vote. Respins cu diferență de un vot. 227 pentru, împotriva abțineri, respins. Well, um, I'm considering seeing if we... Mă gândesc să facem un vot în bloc de la amendamentele 17 până la 30 la considerente? Sunteți de acord? Nu? Bine. Până unde putem să... Nu? Nu? Nu veți vot în bloc? Bine. Unul câte unul atunci. Amendamentul 17. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 22. is A fost adoptat 26 pentru, împotrivă abțineri respins, 25 pentru, împotrivă abțineri respins, 27 pentru, împotriva abțineri respins, 28 pentru, împotriva abțineri respins, 29 pentru, împotriva abțineri respins, 30 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul de compromis 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru împotriva abțineri respins, 35 pentru împotriva abțineri respins. Nu îmi cer scuze. 35. Putem să verificăm la 35. Thirty-five. 35. Verificăm 35. nu îmi cer scuze. Reîncepem votul pe amendamentul 35. Ok. Amendment 35. A fost respins. 36. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. 36. Is carried. Se adoptă. Amendamentul 37 pentru împotriva abțineri. Voi verifica și amendamentul 37. Oh, <laughs> I'm wrong. Thank you. That, that one is fallen. Da, a fost respins destul de clar. Uh, Amendamentul 38, caduc, 40 este și el caduc, 41, cine este pentru? Împotriva abțineri, respins. 42 a fost re- retras, 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, cer scuze, 44 este caduc, deci nu trebuie să-l supunem la vot. Amendamentul de compromis 4 pentru. Nu trebuie să-l votăm. Da, mulțumesc că mi-ați reamintit. Am, face parte din compromisul 15. Deci ajungem la amendamentul 51. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. 53, mă, mă scuzați, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că îl putem verifica. 58. 58. 58 a fost și el respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 retras, 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, verificăm 63. No, that falls by one. A fost respins cu o diferență de un vot, 62 pentru, împotrivă. Putem să verificăm și 62. Vă rog, aproape am terminat. One more vote. Mai lipsește un vot. S-a închis votul. Este respinsă două voturi diferență. 64 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și 64. Cred că a fost adoptat. Amendamentul 64. That passes. 60. Într-adevăr, a fost adoptat 65 pentru, împotrivă, abține, se respinge, 66 a fost acoperit deja și ajungem așadar la votul pe raportul final. Thank you very much. Vă mulțumesc. Așteptăm ca toată lumea să voteze. Mulțumim. Foarte multe felicitări din nou raportorului, doamnei raportor. Vă mulțumim pentru răbdare, dar câteva dintre voturi trebuie să fie verificate. Vreau doar să mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră pentru că am reușit un miracol în ceea ce privește calendarul. Mulțumesc așadar tuturor pentru colaborare. Um, Thank you for working miracles. Okay, thank you. Mulțumesc că ați făcut miracole. Right. I, I think we're now on the last vote of this voting session. Am ajuns la ultimul vot. Este vorba de avizul Pasco de Groal privind um, e un aviz privind propunerea cu privire la regulament cu privire la Fondul European pentru Investiții Strategice. Amendamentul 36. Primul amendament, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Caduc. 47 pentru. Împotrivă. Nu e clar. Haideți să verificăm 37. Verificăm 37. Three more people to vote, please. Mai trebuie să voteze trei persoane. Mai durează 5 minute, vă rog, uh, și după aceea terminăm voturile. Votați, închide votul. Se aprobă cu 5 voturi. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Două părți. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 46 pentru, împotriva abțineri se respinge, 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 48 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 49 pentru, împotriva, haideți să verificăm, 49. Cred că se adoptă. Da, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 52 pentru, împotrivă, abțineri se uh, adoptă, 53 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 54 pentru, împotriva abțineri. Se respinge 55 pentru împotriva abțineri. Se respinge. 56 pentru, împotriva abțineri se respinge, 57 pentru, compromisul 7 se, se corectează doamna președinte, pentru împotriva abțineri se adoptă, 60 pentru împotriva se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru 11 caduc și 78 80 pentru împotriva abțineri se respinge. 82. Pentru împotriva abțineri. Se respinge. 83 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm electronic? 83. Eu cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. 83. Close the vote. That's... Se închide votul, se adoptă. 84. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotriva, abțineri. Cred că 85 este caduc. O măsură se respinge. Haideți să verificăm. 85. Verificăm 85. E foarte ciudat. 85, deci. Se adoptă. Ce scuze, spune la președinte. 86 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 87 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 88 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 89 pentru împotriva abțineri. Se respinge. 90 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 91 pentru împotriva abțineri. Se respinge. 92 a fost eliminat. Este vorba de o eliminare. Se adoptă și el. 93. Tot o eliminare de text și 94 la fel, pentru împotriva abțineri se adoptă. 95 voted um, 95 in favour 95 pentru împotrivă Haideți să verificăm electronic 95 is passed. Se adoptă. Amendamentul 12 de la considerentul 1 pentru împotrivă. abțineri se adoptă, 13 pentru împotrivă. abțineri se, se respinge, 14 pentru împotrivă. abțineri se respinge, 15 pentru împotrivă. abțineri se adoptă, 16 pentru împotrivă. abțineri se adoptă, 17 pentru împotrivă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 Compromise. What, what, what? Compromise Everything has fallen. Everything has fallen. Right. Deci avem, tot e caduc până la compromisul 8. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă 30 pentru împotriva abțineri, se adoptă 31 pentru împotriva abțineri, se respinge 32 pentru împotriva abțineri, se respinge Haideți să verificăm 32 electronic. 32. 32. 32. Checking it. Um, that's passed. Se adoptă. 33. Caduc. 3 pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă și 3, dar dacă vreți, verificăm. Verificăm amendamentul 3. Is passed. Amendment. Se adoptă 34 pentru. Uh, nu, se corectează, doamna președinte, se respinge. Și acum votul final uh, privind raportul astfel modificat.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 Thank you. If we can move to the next part of our agenda, I'd like to thank... Trecem la următorul punct de ordine de zi. Eu o să prezidez acum până se întoarce doamna președinte. Dau cuvântul uh, domnului Iri Posipis, Pospisil de la PPE. Vă rog frumos să părăsiți sala în liniște ca să ne continuăm lucrările. Sunteți în sală, domnule Popsil? Da? Foarte bine, vă dau cuvântul atunci. Předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, dați-mi voie în primul rând să fac un scurt rezumat al regulamentului Parlamentului și Consiliului privind limitarea emisiilor și uh, a părților și pentru pentru uh, motoarele cu combustie internă care sunt plasate în echipamente ce nu sunt utilizate în mod curent uh, pe șosele. În propunerea acestui regulament se definește mai întâi tot ce, este, ce intră în această categorie a echipamentelor mobile fără destinație rutieră. E vorba de echipamente de la mici echipamente portabile până la la drezine și așa mai departe. Această reglementare juridică nu este nouă. Iar uh, uh se, aș, se face legătură cu directiva 98-68 eh, eh, CE. Această directivă a fost modificată deja de mai multe ori, iar eh, în practică ne dăm seama că această directivă nu este perfectă, fiindcă această directivă nu se referă la multe echipamente mobile și la mai multe categorii de motoare. Iată de ce Comisia a hotărât să facă această nouă propunere care ar trebui să reglementeze mai bine limita emisiilor uh, pentru aceste tipuri de motoare. La începutul acestei propuneri aveți niște definiții juridice și dacă vă uitați la amendamentele înaintate ca raportor, uh, vreau să vă spun că această definiție este extinsă pentru a intra și motoarele de înlocuire. Un subiect foarte interesant. Am participat la foarte multe discuții care se refereau tocmai la a ști în ce măsură acest regulament uh, ar putea să înrăutățească, să, să dăuneze uh, uh, constructorilor și celor care sunt obligați și care fac întreținerea, care să obligați să înlocuiască motorul și am înaintat amendamentul privind motorul de înlocuire. Dacă, de, de exemplu, aveți o locomotivă, iar uh, în, pe parcursul vieții locomotivei este nevoie să se înlocuiască motorul, iată, ne-am pus întrebarea în ce măsură acest regulament trebuie să uh, acopere și mașinile existente, cum ar fi locomotiva, de pildă. Și după intrarea în vigoare a acestui regulament, va trebui să, dacă va, va fi nevoie de înlocuirea motorului după ce va intra în vigoare această legislație, situația este complexă. Și majoritatea părerilor este că dacă există mașini existente și se înlocuiește motorul, regulamentul nu ar trebui să se aplice acestor situații noile motoare vom avea, vor avea alte para, alți parametri, alte, alte echipamente și va fi uh, greu să le introducem în uh, autovehiculele și mașinile existente. De, deci, de ce am introdus uh, motoarele de înlocuire și am cerut o derogare. Toate amendamentele doresc, pe de o parte, să ocrotească mediul înconjurător, calitatea aerului și, pe de altă parte, uh, se dorește să se întocmească un regula regulament care să poată fi pus în practică pentru a permite marilor sectoare de a avea suficient timp pentru a-și pregăti parametrii noului produs. O pune în aplicare prea rapidă ar putea, bineînțeles, să aducă atingere capacității um, constructorilor de a reacționa. Asta pe o de parte și pe cealaltă parte, cei care folosesc uh, mașinile, ex, cei care exploatează aceste mașini, dacă înainte de intrarea în vigoare a, echipa, a regulamentului au deja echipamente și mașini care și dacă apoi se înlocuiește motorul, atunci ar trebui să există posibilitatea să continue să-și folosească echipamentele costisitoare, care au costat mult, și să aibă aceste motoare de înlocuire. Nu trebuie să cumpere o mașină nouă. Eu am dorit, deci, să găsesc echilibru între protecția mediului înconjurător și interesele construc constructorilor și utilizatorilor acestor echipamente complexe și care costă foarte mult, cum ar fi exemplul locomotivilor. Am participat la foarte multe discuții și constructorii de locomotive mi-au spus că mm, în ciclul de viață al unei locomotive trebuie înlocuit motorul de mai multe ori și ar fi greu pentru utilizator să modifice și să, sau să înlocuiască toată locomotiva, ceea ce ar costa foarte mult. Deci această problemă nu este complexă neapărat din punct de vedere juridic. Eu sprijin această propunere a Comisiei. Există o dorință de a avea o mai bună reglementare pentru emisiile de gaze, fiindcă această propunere se referă la, nu numai la volumul și la cantitatea particulelor, ci și la masa acestora. Deci se ține mai bine cont de pericolul acestor particole pentru mediul înconjurător. Deci s-au îmbunătățit lucrurile față de directivă. Iată ce voiam să vă spun, doamnelor și domnilor, în prezentarea de început acestui raport, această propunere merge în direcția cea bună. Există și o voință de a avea mai multă securitate juridică, de a avea o mai bună reglementare, mai ales pentru cei care vor folosi acest regulament și dorința de a nu se de a nu fi afectați negativ utilizatorii pentru a reuși să găsi un compromis pentru și a găsi un compromis pentru constructori și aștept cu nerăbdare discuția pe care o vom avea. Mulțumesc foarte mult, domnului raportor. Ați descris succint uh, situația. Avem mai mulți raportori din umbră. Primul raportor este doamna Grapini de la SCD. Mulțumesc. Uh, vreau să l felicit pe raportor pentru că este un raport greu, uh, e un raport extrem de tehnic, însă este și foarte important eu sunt de meserie inginer și sigur am încercat să citesc de mai multe ori să înțeleg ce se vrea cu uh, această, această modificare de directivă și sigur am analizat uh, în sugestiile pe care le fac și în, în amendamentele care o să le trimit uh, cele două lucruri. Unu, să nu introducem un cost foarte mare. Dacă tratăm motorul ca o piesă de schimb, atunci evident e bună inițiativa raportorului de a include un motor de înlocuire, să nu schimb toată mașina, toată locomotiva, de exemplu. Uh, problema uh, însă pe care o am eu aici și cred că aici trebuie să mai lucreze raportorul și să lucrăm, să vedem cum facem ca acest motor de înlocuire uh, pe care raportorul sugerează să aibă un an de fabricație din 2011, 1 ianuarie 2011, trebuie să vedem cum facem ca acest motor să asigure, pe de o parte, siguranța Uh, pentru utilizator, uh, evident și poluarea. Deci dacă să nu se introducă acele motoare la mâna a doua, second hand, care să uh, poată să pună în pericol, pe de-o parte, viața utilizatorului, pe de altă parte să polueze mai mult decât motorul original. Un alt considerent pe care vreau să-l fac este că Uh, raportorul propune eliminarea articolului treizeci care se uh, referă la certificatul de conformitate. cred că aici trebuie să vedem uh, trebuie să mai îmbunătățim ceva la acest articol nu putem cred renunța total pentru că certificatul de conformitate indică existența de fapt încrederii în acel produs identificat corespunzător deci certificatul cred de conformitate trebuie să rămână și eu cred că la acest articol nu trebuie să l eliminăm în integralitate ci să l reformulăm. Și un ultim considerent, uh, cred că nu trebuie să eliminăm uh, articolul 46 în întregime. Acesta se referă la servicii tehnice interne acreditate ale producătorului. Uh, sunt uh, un element important în materie de protecție a consumatorului și de aceea eu cred că dat fiind faptul că se ocupă de testare și mentenanța motoarelor de aceea eu cred că articolul patruzeci și șase trebuie reformulat și nu eliminat în întregime. eu sper să pot să aduc uh, amendamente foarte specifice și foarte clare și împreună să scoatem un, un raport care să îmbunătățească până la urmă ceea ce avem noi acum legat de echipamentele mobile fără destinație rutieră. Mulțumesc! Thank you very much uh, for that. And now over to the EC. Mulțumesc. Acum dau uh, cuvântul la ECR. Noi suntem de acord cu abordarea Comisiei pentru simplificarea legislației, pentru ca aplicarea să fie mai simplificată și ca, pentru ca calitatea aerului să fie menținută. Uh, în momentul în care se înlocuiesc directivele cu regulamentele din partea Comisiei, eu am unele rețineri, fiindcă trebuie să se justifice acest lucru și nu cred că există întotdeauna aceste argumente. Aș vrea să mă convingă mai mult Comisia că există toate aceste argumente aici, dar lăsând asta la o parte, cred că armonizarea limitelor de emisii pentru SUA și Europa este binevenită, trebuie să se înlăture obstacole externe, mai ales în contextul discuțiilor pe care le avem cu privire la TTIP. În ceea ce privește limitele uh, pentru motoarele vaselor, pentru căile de navigație interne, cred că sunt uh, nerealiste și ar putea să se ducă la niște consecințe neprevăzute. S-ar putea ca unii fabricanți de motoare în uh, Uniunea Europeană să părăsească piața europeană, trebuie să îmbunătățim calitatea apelor, bineînțeles, dar să nu îi aducem pe, la faliment pe producătorii europeni. Salut amendamentele cu privire la motoarele de locuire și eh, pentru a se asigura că vor fi comercializate și acest eh, sector este armonizat cu eh, autovehiculele rutiere. Pentru Marea Britanie acest subiect este foarte important, fiindcă noi avem foarte multe um, motoare pe motorină în flota regală și ne bucură această inițiativă a, raportor, a raportorului și uh, trebuie să ne gândim și la uh, companiile mici uh, care poate nu au bani să, să, să locuiască întreaga mașinărie când se strică motorul și da, dorim prelungirea perioadei de tranziție de la șase luni pentru a permite mediului de afaceri să se adapteze schimbărilor și, acesta fiind spus, așa bună răbdare să uh, colaborez și cu ceilalți raportori din umbră. Sorry, I didn't have the microphone there. I wanted to give the Liberal group, I, I see that the, the, the shadow isn't present. Vreau să dau cuvântul ALDE, dar văd că raportorul din umbră nu e prezent. Constat că nici alți uh, raportori din umbră nu sunt de față din partea altor grupuri politice. De aceea am să dau acum cuvântul Comisiei. Um, pentru comentarii. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, constatăm faptul că există o convergență între proiectul de raport înaintat de raportor și propunerea inițială a comisiei. Această convergență de păreri există și în ceea ce privește obiectivele cu privire la calitatea aerului, plus salutat, și în ceea ce privește funcționarea pieței interne și mai ales cu privire la obiectivele de simplificare și de eficientizare, eficiența regulamentului. Unul dintre punctele slabe recunoscut de toată lumea în ceea ce privește regulamentul existent, de fapt directiva existentă, era dificultatea de punere în aplicare în mod eficient pentru a ne asigura că toate produsele comercializate erau un, respectau într-adevăr uh, reglementarea în ceea ce privește limitele de Uh, emisii pentru a asigura calitatea aerului. De acest, din acest motiv am avut o perioadă de reflexie și am făcut uh, unele propuneri de amendamente pentru a ne asigura că regulile sunt precise și definite cum trebuie la nivel comunitar și pentru a avea instrumente cum ar fi un certificat de conformitate care să ne permită să verificăm că, într-adevăr, că, într-adevăr, numai produsele conforme ajungeau să fie comercializate. Cred că aici am fi putut să avem discuții cu comisia dumneavoastră, fiindcă noi considerăm că mai degrabă decât a fi eliminate dispozitivele care uh, vizează punerea în aplicare, am, dorit, am fi dorit să vorbim mai degrabă despre aspecte practice cu privire la certificatele de conformitate. Iar în ceea ce privește uh, acestea sunt uh, remarcele noastre preliminare. Vă mulțumesc. Rapporteur, is there anything you would like to Domnule raportor, mai doriți să adăugați ceva ca răspuns la observațiile raportorului în umbră? V zasadzie vnímam, že se všichni shodujeme na filozofie. Mulțumesc, pe scurt. Fiindcă cred că există o convergență în ceea ce privește filozofia acestei eh, propuneri. Uh, Mulțumesc pentru propunerea de a face precizări suplimentare ceea ce privește motorul de înlocuire. O să verificăm acest lucru. În ceea ce privește articolul 46, sunt gata să stăm de vorbă despre asta. Era mai degrabă o propunere a comisiei. Eu sunt uh, gata să discutăm, cum v-am spus. Iar în ceea ce privește limitele propriu-zise, am încercat să mă întâlnesc cu, constru- Uh, constructorii de locomotive sau de echipamente mai mici din industrie și majoritatea erau de acord cu uh, fezabilitatea limitării emisiilor. E important acest lucru și ne-am pus întrebarea dacă acest regulament nu va aduce atingere constructorilor, constructorilor de mașini. Uh, și nu cred că ar fi, cred ar fi avut impresia că le va dăuna limitarea emisiilor. Ei respectă, constructorii de mașini, respectă această limită. Problema este perioada, punerea în aplicare, fiindcă asta este perioada în care constructorii de mașini trebuie să se pregătească pentru a respecta aceste limite și pentru ca produsele lor să fie în conformitate cu regulamentul. Vă mulțumesc pentru această discuție și sunt gata să stăm de vorbă cu privire la acest amendament care vor îmbunătăți textul. Vă mulțumesc! Eh, Mulțumesc, domnule raportor. Termenul de, de depunere a amendamentelor 14 aprilie. Amendamentele vor fi discutate pe 6 și 7 mai și pe 22 iunie, iar pe 23 iunie va avea loc votul. Este un aviz pentru Comisia de Mediu. Mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră și raportorului nostru și Comisiei. Următorul punct de pe ordinea de zi. Poate dorește să intervină la conducerea reuniunii doamna Gebhardt în calitate de uh, uh, membru cel mai în vârstă din sală, astfel încât să pot uh, trece la dezbaterea propriului meu raport. so schnell kommt man zu einem Vorsitz, ganz unvorbereitet. Iată cât de rapid te trezești cu o președinție, fără a fi pregătit. Trecem așadar acum la următorul punct, raportul cu privire la aparatele consumatoare de combustibil gazos și raportoare este doamna Styler. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, de ședință. Mult mulțumesc colegilor. Așa cum uh, spuneam la prezentarea acestui raport acum câteva săptămâni, suntem cu toții conștienți de importanța acestui dosar în ceea ce privește siguranța și sigur că nu ar trebui să uităm că e vorba de un um, volum de afaceri de 40 de miliarde, respectiv de 1,7 miliarde în piese de schimb. Deci uh, este important să ne preocupe siguranța acestor uh, aparate. Dou- peste 200 de amendamente au fost uh, primite și, de asemenea, aș ruga colegii să intervină pe marginea acestor amendamente. Pe, la 202, 203, 204 sunt convinsă că vom găsi un compromis. 205 de asemenea. Dacă. Și asta cred că e al tău, Dieter, care este de asemenea important. 200 6 și 209 de asemenea corespunzătoare și dacă mergem la 210, tot din partea ta, Dieter. Ultima parte a propoziției, unde începe cu excepții, aici am nevoie de o precizare ca să înțeleg mai bine. Intenția va trebui să le analizăm mai cu grijă. 211. Aici se vine, evident, cu o nouă definiție și aici uh, e nevoie de mai multă claritate juridică la 211, 212, 213, inclusiv 214, însă cred că pot fi avute în vedere aceste amendamente 215, iarăși um, am nevoie de clarificări, însă îl voi avea în vedere. 216 e ok, 217, 218 până la, mai verific o dată, deci 216 până la 226 cred că le pot accepta. 227 avem nevoie de precizare, 228 a fost în regulă, dar și aici era vorba dat de o clarificare. Mulțumesc așadar uh, colegilor pentru clarificări la ceea ce am discutat deja. Este de fapt o propunere de aliniere și ceea ce încercăm să facem este să consolidăm ce avem în față. Ar fi de asemenea util să știm care este părerea Comisiei vis-a-vis -vis de amendamentele prezentate. Sunt oricum convinsă că vom reuși să ajungem și la un compromis pe amendamentele prezentate. În momentul de față uh, nu pot accepta toate amendamentele acolo unde uh, spun că este nevoie de mai multe claritate juridică, ceea ce nu exclude o acceptare a acestora în final. Și predau din nou doamnei președinte. Da, am revenit. Și începem acum cu domnul Bușoi din partea PPE. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu permisiunea dumneavoastră, fiind un raport uh, foarte tehnic, voi vorbi română. Colegii mele, doamnei Stylar pentru observațiile făcute așa cum uh, ați observat am depus uh, câteva amendamente și în legătură cu aceste amendamente doresc să subliniez uh, foarte pe scurt următoarele lucruri în ceea ce privește amendamentul două sute patru cred că regulamentul nu ar trebui să semnaleze un singur risc spre exemplu doar intoxicarea cu monoxid de carbon ci ar trebui să garanteze siguranța generală a utilizatorilor în momentul utilizării în condiții normale a aparatului. există și emisii din alte substanțe nocive care pot avea efect dăunător asupra sănătății cetățenilor. În ceea ce privește amendamentul 206, statele membre trebuie să fie încurajate să sporească gradul de conștientizare în rândul publicului cu privire la importanța intervalelor de întreținere periodică care au ca și scop identificarea și eliminarea unor potențiale riscuri. Sunt câteva amendamente, o parte depuse împreună cu colega mea, doamna Paunova, consider că și accesoriile ar trebui să dispună de aceeași declarație de conformitate să fie una unică. este dificil pentru micii producători din uh, țara mea din românia pentru, precum și pentru cei din bulgaria de exemplu să emită certificate diferite de conformitate pentru accesorii. certificatul de conformitate a accesorului creează sarcini inutile. declarația de conformitate unică astfel cum este prevăzută în alte acte legislative relevante poate fi suficientă amendamentele două sute unsprezece și două sute doisprezece am introdus două definiții suplimentare care să conțină detaliile necesare privind calitatea lor pe baza cărora aparatul să poată funcționa în siguranță eficient și ecologic. amendamentul o sută treisprezece a fost retras. Ă, în final două sute douăzeci și șase conectarea la sistemul de drenare este considerată din punct de vedere tehnologic un element esențial pentru cazanele cu condensare și ar trebui inclusă în anexa 1 ca informație relevantă pentru funcționarea în siguranță a aparatului și 229 scopul modelului de certificare de tip este de a verifica îndeplinirea cerințelor esențiale. Întrucât procedura de evaluare a conformității în sine nu suferă modificări, introducerea unei date de expirare a certificatelor, în opinia mea, este redundantă. În special, pe lângă procedura de certificare, un produs face obiectul supravegherii periodice a produselor atunci când este introdus pe piață pentru prima dată și în fiecare an ulterior. Regulamentul nu este modificat. Thank you very much. Thank you, Dan Dalton, for the ECR. Mulțumesc, Dan Dalton, pentru ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. E clar că trebuie să punem pe roate acest uh, dosar extrem de tehnic. Dar fiind că e unul tehnic, uh, n-am avut atât de multe amendamente. Um, ceea ce arată că a existat uh, un text bun în raportare. Eu cred că trebuie să găsim un sistem care să permită o etichetare care să nu fie atât de greoaie și va trebui să vedem ce opțiuni avem uh, în, pentru diferitele cazuri și în al doilea rând, uh, plecând de la ceea ce spunea antevorbitorul nostru, emisiile de car- dioxid de carbon reprezintă o problemă importantă și trebuie să putem controla uh, situația, dar nu este singura problemă de siguranță. Trebuie să nu ne concentrăm prea mult pe monoxid de carbon și să evităm alte riscuri. Dar în rest, din punctul meu de vedere, e ok. Dieter Schanzova. Thank you. I would... Doamna Șalanțova, mulțumesc și aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă pe marginea acestui dosar. Așa cum spunea antevorbitorul meu, este un dosar tehnic, dar diavolul se ascunde în detalii. Și eu am prezentat mai multe amendamente. Permiteți-mi să mă concentrez asupra număr de trei. În primul rând, în ceea ce privește monoxidul de carbon. Aici am încercat să găsesc uh, o formulare de compromis pentru amendamentul dumneavoastră, astfel că se încadreze mai bine în textul juridic și să poată fi acceptabil. În al doilea rând, dacă trecem la marcaj C peste tot, va trebui să includem și formularea uh, NLF, ca acolo unde pe ambalaj nu se poate face această precizare să figureze pe uh, aparatura în sine. Da? Sunt amendamente de ordin tehnic, dar uh, la fel de importante. Și așa cum spuneam și la ultima dezbatere, nu susțin cerința de a avea doar lucrări de întreținere de tip profesionist. Cred că o, o, o notă uh, în acest sens ar fi suficientă. Pascal Durand is the shadow for the Greens, but he... Pascal Durand este raportor din număr pentru Verde, dar nu e în sală și de asemenea nu avem pe nimeni din partea FDD ca raportor din umbră. Dacă mai dorește și altcineva să intervină. Sau dacă nu, comisia, vă rog. Mulțumesc pentru raport și pentru amendamente. Am dorit să vă atragem atenția asupra amendamentului 211 și 212 pentru că definițiile de aici nu prea reflectă de fapt conceptul, pentru că statul membru comunică variația în calitatea gazelor, variație care este luată în seamă de producătorul aparatului de, care funcționează cu gaz. În plus, nu e clar de ce se face trimitere la conformitatea cu alte acte ale Uniunii în această definiție. Înțelegem că 213 a fost retras dar la 212, acolo unde se vorbește de fluctuație normală în, în presiunea de furnizare și în calitatea gazelor, este cea comunicată de statele membre, uh, la care trebuie să adapteze echipamentele pentru a fi uh, sigure. Deci statul membru comunică aceste informații și producătorul, pe urmă, își adaptează echipamentele la aceste informații. În ceea ce privește amendamentele 210, 218 și 222 225 uh, se referă la marcajul CE pe piese și nu este prevăzută o exceptare de la acest tip de marcaj sau este prevăzut atunci când nu <clears throat> se poate face pe experimentul în sine. La articolul 13 sunt prezentate regulile pentru marcajul CE, un paragraf pentru aparatele pe gaze, uh, un alt uh, subparagraf pentru subansamble și se spune că dacă nu se poate face marcajul pe produs, atunci se poate face specificația pe ambalaj sau pe documentele însoțitoare ale produsului. În continuare am uh, preferat limita de 10 ani uh, în ceea ce privește renoirea certificat. Și de 2004 Catherine Rapporteur, would you like to come back? I, th I thank the Commission for some of that legal clarity. Comisiei pentru aceste clarificări de ordin juridic în unele privințe. Sigur că vom încerca să ajungem la un acord, um, în altele va fi mai greu, dar vrem doar să avem claritate vis-a-vis -vis de ceea ce putem face, ținând cont de o, uh, conținutul tehnic al dosarului. Cred că ne putem întâlni cu raportorii în umbru pentru a vedea unde găsim uh, compromisuri dar cred că în ansamblu mergem în direcția cea bună. <clears throat> Sunt chestiuni unde și statele membre au competențe, însă sperăm că vom găsi calea pentru a avansa cu acest dosar legislativ important. pentru că sunt afectate multe persoane în Uniunea Europeană în ceea ce privește siguranța utilizării acestor aparate care funcționează cu gaze. Mulțumesc pentru colaborarea cu raportorii din umbră. Nu știu dacă dumneavoastră, dumneavoastră ați dori să prezentați calendarul pentru că nu l-am în față. Da, mulțumesc. Amendamentele de compromis vor fi discutate pe 20 aprilie, votul în comisie pe 23 aprilie și sperăm că vom putea uh, intra în negocieri um, în luna mai împreună și cu alte uh, dosare la pachet, încă sub președinția letonă. Mulțumesc și am să o las pe doamna Stiller să preia președinția și pentru ultima parte a reuniunii. So, thank you. We now turn to... Mulțumesc. Trecem acum la raportul doamnei Vicky Ford în ceea ce privește echipamentele individuale de protecție și am să dau cuvântul raportoarei noastre. Mulțumesc. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuția lor foarte utilă. Am avut o întâlnire extrem de utilă la Strasburg. Suntem puțin uh, în uh, avans. Uh, să sperăm că și ceilalți raportori din umbră vor putea fi reprezentați aici. Am ajuns la un acord în multe privințe, mai există și câteva uh, Uh, divergențe. Voi retrata compromisuri în trei domenii pe care le voi finaliza până la sfârșitul săptămânii în ceea ce privește domeniul de aplicare vis-a-vis -vis de considerentele 931 articolul 2 și e vorba de amendamentele 147, 151, 164 și 180 la 205. Apoi, perioada de val validitate pentru uh, certificate de tip UE și procedura de actualizare. Mul îi mulțumesc lui Stanley de la Comisie pentru sugestiile oferite. Însă E vorba aici de considerentele 25, articolul 8, care sunt vizate, deci 157, 160 ca amendamente, 183, 184, 206 și 234 la 238. Compromisurile vis-a-vis -vis de Federația Europeană în domeniul siguranței ne-a prezentat existat câteva sugestii interesante pentru o procedură simplificată și aș dori să știu care este și opinia raportorilor din umbră vis-a-vis -vis de sugestiile oferite de Federația uh, de Resort. Și cu acest uh, set de compromisuri uh, vreau să mă asigur că e vorba de categoria risc corespunzătoare, anexa 2, amendamentele 217 la 222 o serie întreagă de alte amendamente din partea colegilor le pot susține, în special cele care vizează datele de contact, care să fie în limba statului membru în care se pune pe piață echipamentul, 184, 188, 196 213 și 231. Numărul amendamentelor au fost o serie de sugestii pentru accesibilitatea documentației și uh, punerea la dispoziție în mod electronic, 187, 193, 195, 207 și 227. Apoi o serie întreagă de amendamente foarte utile vis-a-vis -vis de uh, stickerele incluse, uh, care deseori sunt uh, doar uh, pentru că sunt la mod, 148, 176, 177 și nu ține neapărat de siguranță. Din partea domnului Rochefort, domnului Mastalca. Sper că vom reuși să găsim un compromis, să le includem și uh, pe aceste teme. 119 din partea domnului Mastal ca instrucțiuni pe pictograme, aici am anumite rezerve pentru că o serie întreagă de utilizatori au spus că pictogramele ar putea fi mai derutante pentru utilizatori. Deci um, am rezerve vis-a-vis -vis de pictograme. Trebuie să avem grijă să nu subminăm activitatea uh, colegilor noștri 192 190, până la 197 sunt amendamentele uh, vizate și poate că colega noastră uh, ne poate spune dacă nu au fost deja acoperite prin pachetul cu privire la supravegherea pieței. Apoi, Doamna Anderson a avut o conversație cu Comisia vis-a-vis -vis de introducerea principiului prudenței în uh, regulamentul privind cablurile. Telecabinele pe cablu s-au făcut uh, amendamente similare, ce um, vorba în speță de 166. Domnul Roșfor 210 până la 224, obligativitatea de a avea certificat de acreditare pentru firmele de omologare. Aici cred că s-ar limita opțiunile uh, în anumite statele membre fără a veni cu o valoare adăugată substanțială. Și domnul Prețel, de asemenea, a înaintat o serie întreagă de amendamente spunând că nu e neapărat nevoie de includerea unei adrese fizice a producătorului sau a distribuitorului și se poate folosi doar o adresă de e-mail. Știu că pare o simplificare, dar înțeleg că din punct de vedere juridic nu ar funcționa. Deci nu putem folosi acest tip de simplificare. Deși înțeleg uh, motivația de a avea un regim mai simplu. Următoarea întâlnire a raportorilor din umbră va avea loc pe 14 aprilie. Mulțumesc uh, raportorului nostru. Acum este rândul raportorilor din umbră. Primul, domnul Adamos, din partea PPE. Mulțumesc uh, și stimată doamnă raportor, vă mulțumesc pentru uh, explicațiile oferite. Încercăm prin această propunere să realizăm două lucruri. În primul rând, să oferim mai multă siguranță pentru consumator cu lucrurile pe care le folosește și încercăm de asemenea să evităm o suprareglementare din partea Uniunii Europene, astfel încât firmele care activează pe această piață să nu fie confruntate și grevate cu obstacole și costuri suplimentare. Acum aștept cu interes propunerile dumneavoastră de compromis. Cred că la întâlnirea de la Strasburg am discutat lucrurile în extensul și cred că vom putea să ajungem la acord în multe privințe. Pentru grupul meu politic este important să ajungem la un acord în două domenii, primul rând în ceea ce privește domeniul de aplicare, care va trebui definit foarte clar pentru a avea și certitudine juridică pentru cei care activează pe, acest, pe această piață. Și de aceea cred că e important, o importanță să precizăm ce este inclus și ce nu. Prin propunerile de amendament am încercat să vin cu un plus de claritate. Ar trebui ca domeniul de aplicare să cuprinde lucrurile care sunt folosite în mod privat și care protejează uh, de căldură sau conțin elementele reflectorizante. În schimb, ne ar trebui incluse acele produse care au o natură strict decorativă sau uh, sunt folosite pentru a te proteja de intemperii. și, așa cum spuneam și ultima dată, pe mine m-a deranjat uh, puțin formularea din directivă, acele cetera de acolo, pentru că ETC aduce cu sine o anume incertitudine juridică. Propunerea de a veni cu reglementări suplimentare prin intermediul liniilor directoare, cred că ar fi un compromis util pentru a clarifica care articole sunt acoperite de domeniul de aplicare și care nu. În ceea ce privește articolele sportive, acestea ar trebui să fie cuprinse atâta timp cât scopul lor primar este protecția utilizatorului. Și aici revin și la ceea ce spuneam anterior. Dacă un articol sportiv conține aceste elemente fluorescente, însă nu au un efect de protecție, ci doar de decor, nu ar trebui acoperite. De îndată însă ce au un efect de protecție ar trebui incluse. Apoi, de asemenea, articolele de tip PSA ar trebui să fie încadrate după riscurile individuale și apoi al doilea domeniu important pentru noi, valabilitatea de 5 ani introdusă de comisie, eu am încercat să rezolv problema incertitudinii vis-a-vis -vis de cei 5 ani, incluzând autoritatea de certificare în acest proces. Discuțiile cu persoanele care activează în domeniu mi-au arătat că 5 ani de fapt reprezintă o perioadă rezonabilă și de aici uh, avem mai multe posibilități în ceea ce privește aplicabilitatea practică. Vorbeați, uh, doamnă președinte, de o procedură simplificată care a fost propusă și de întreprinderi. Eu uh, aș putea accepta această procedură pentru că dacă autoritatea de certificare nu trebuie să testeze nimic după 5 ani, dacă sunt modificată uh, cadrul legislativ și dacă produsul nu este nou, atunci uh, într-o procedură simplificată, autoritatea de certificare va veni cu o nouă certificare uh, și solicită bani însă, în schimb. Și acest lucru ar afecta negativ sau ar fi o povară suplimentară pentru IMM-urile care activează în acest domeniu. Cred că ar trebui să ținem cont și de acest element atunci când um, discutăm o posibilă propunere de compromis. Produsele de la categoria 1 n-au nevoie de o înnoirea certificării. Categoria 2 putem veni cu o certificare automat în partea producătorului și la categoria 3 am putea discuta despre astfel de procedură simplificată și aici ar trebui să ne mai gândim că oricum la produsele din categoria a treia se face o verificare un audit anual. Cred că la 8.4.3 se specifică acest lucru. Acum, sigur, ne putem întreba dacă auditul uh, e similar unei noi proceduri de certificare. Există, în orice caz, paralele și poate am putea cădea de acord ca la ultimul audit, înainte de expirarea certificării, acest audit să fie echivalat cu procedura de certificare și atunci nu trebuie făcute două verificări într-un an și nu costă decât o singură dată. Este o idee pe care aș dori să o aveți în vedere atunci când vom elabora uh, compromisul. Deci să nu impunem atât un audit uh, cât și o, un examen de certificare în același an, care ambele vizează până la urmă același lucru, siguranța. la 78 și 209, amendamentele dumneavoastră, introduceți această idee a caracterului obligatoriu cu care nu prea sunt de acord, pentru că acest organism consultativ ar prelua aproape că ar prelua activitățile legislative, ceea ce nu ar trebui să fie scopul uh, unui astfel de organism și poate că atunci ar trebui să rămânem la propunerea inițială a Comisiei. Aștept însă cu interes propunerile dumneavoastră de compromis și sunt convins că vom găsi o bună soluție. Mulțumesc! Thank you and over to the S&D shadow. Vă mulțumesc, dar cuvântul doamna raportoare din umbră din partea socialiștilor și democraților. Un coleg doamna raportor, stimați colegi, și eu mai sunt pe aici, fără a vrea acum să torn apă în vin. No, it was only Mr. Rochefort that I hadn't seen Doar că nu-l văzusem pe domnul Rochefort. Poate pentru că e mai devreme decât fusese planificat. Deci, fără a vrea să îmi fac uh, lumină aici, nu cred că lucrurile sunt atât de simple, pentru că noi avem în principiu o altă abordare în ceea ce privește aceste PSA. Pentru că, așa cum am spus uh, ultima dată, cei 5 ani uh, trebuie să uh, fie în continuare valabil ca durată, pentru că Iată, când uh, vorbim despre asbest, asta ani de zile a fost uh, considerat un uh, mijloc de protecție împotriva incendiilor. Eu am activat în politica regională și știu acum cât uh, muncă și cât eforturi au fost necesare pentru o clădirilor, pentru ca copiii noștri să nu fie expuși acestei, uh, acestui pericol de expunere la substanțe cancerigene. Și de aceea cred că dacă păstrăm acești 5 ani, avem o anumită certitudine și pentru noi și pentru generațiile viitoare. Să vreau să spun ceva de principiu vis-a-vis -vis de această dezbatere. Cred că noi, în calitate de legiuitor, trebuie de regulă să ne justificăm pentru procedurile pe care uh, le dezbatem și le adoptăm deseori uh, ne confruntăm cu întrebarea chiar e necesar și se impune această întrebare și aici, chiar e necesar ce facem noi acum aici? Însă aici pot să spun cu claritate că E nevoie de uh, claritate în ceea ce privește aceste echipamente de protecție personală, pentru că mm, acestea sunt uh, necesare pentru anumite profesii. Dacă astfel de echipamente sunt folosite din motive profesionale sau uh, personale, și știu că aici mă repet, aici însă încrederea utilizatorilor este importantă. Trebuie să aibă uh, încredere în materialele folosite și trebuie să aibă încredere că asta le protejează viața. Permiteți-mi să clarific acest lucru pe baza unui exemplu care ne afectează deseori sau ne poate afecta echipamentele de protecție pentru pompieri de care avem nevoie în fiecare comună, peste tot. E vorba de oamenii care își pun în joc viața zi de zi pentru a ajuta pe alții. Și aceștia trebuie să fie siguri că beneficiază de cele mai înalte standarde de siguranță pentru propria viață, pentru ca să-și poată risca viața pentru a putea salva alte vieți. Și credeți-mă, știu despre ce vorbesc, că soțul meu este medic la urgență și uh, are de-a face cu astfel de lucruri. De aceea se impune o subliniere și anume că e nevoie de un astfel de regulament. Diferența însă este, doamna raportor, față de ceea ce gândim noi, grupul nostru, că mergeți în altă direcție. Dumneavoastră sugerați eliminarea unor domenii. Ați prefera mai degrabă o declarație de conformitate digitală și asta mi se pare critic. Am criticat și data trecută um, valabilitatea celor 5 ani. În schimb, eu consider că propunerea comisiei este bună. Sigur că e supusă modificărilor. Uh, dar poate în alte direcții, în direcția propusă de mine. Realitatea în Uniunea Europeană este aceea că, pe de o parte, producătorii trebuie să poată baza pe ceea ce facem noi. Deci, acolo unde e vorba de echipamente de protecție, trebuie să se specifice acest lucru. Însă, nu trebuie să punem această încredere doar în mâna actorilor economici, agenților economici. Sunt prea socialistă pentru a face acest lucru. Ci și autoritățile de uh, stat trebuie consolidate în acest sens și această supraveghere a pieței trebuie să fie eficientă și bună și să intervină la timp. Dar Sigur, e nevoie și de timp pentru a citi declarațiile de conformitate care sunt atașate produselor și, sigur, uh, putem contribui la simplificarea lor. Aici povara birocratică ar fi una mică, dar siguranța uh, suplimentară generată este una mare. Încă o dată, eu consider că propunerea Comisiei amendabilă, desigur, mi se pare una bună și aștept cu interes să văd uh, ce rezultat uh, vor avea discuțiile pe marginea propunerilor de compromis. Mulțumesc! Am să-i dau cuvântul lui Dieter, care reprezintă pe domnul Rochefort. Robert, who cannot be with us. Uh... Îmi cer scuze în numele lui Robert, care nu a putut să fie prezent. Mulțumesc raportorului pentru, raportorii pentru munca pe acest dosar. Deja și-a exprimat uh, opiniile pe acest dosar atât la comisie cât și la reuniunea coordonatorilor. Vă rezuma acum foarte rapid câteva dintre ideile sale pentru noi și pentru pentru grup. Grupul nostru politic susține uh, cerințe stricte în ceea ce privește echipamentul protector, echipamentul de protecție. Cel, prima prioritate este utilizarea sigură a echipamentelor individuale de protecție. Obiectivul nostru nu este să revoluționăm sectorul cu noul cadru de reglementare această propunere reprezintă o oportunitate de a îmbunătăți, moderniza, simplifica și clarifica. Salutăm munca doamnei președinte și raportor în acest sens. În ceea ce privește domeniul de aplicare, propunerea Comisiei este de a extinde domeniul de aplicare al regulamentului la aceste EIP pentru uzul privat Uh, care protejează împotriva umezelii apei și căldurii. Credem că trebuie să existe măsuri proporționale și ca povara administrativă să fie proporționată cu, proporțională cu riscul. Deci să nu există uh, poveri suplimentare pentru riscuri minore, cum ar fi mănușile pentru spălat vase am depus amendamente comune în acest sens. În ceea ce privește prevederile legate de declarația de conformitate, aceasta reprezintă un element important al legislației comunitare, recunoașterea că produsul respectă cerințele din uh, regulament. Bineînțeles că operatorii vor avea alegerea dacă, dacă dacă furnizează această declarație de conformitate în format de hârtie sau un link către un site internet. Acest lucru trebuie să fie inclus oricum în instrucțiunile care însoțesc produsul. Autoritățile de supraveghere a pieței care trebuie să aibă și ele acces la declarația de conformitate Uh, și de aceea aceasta trebuie să fie pusă la dispoziția atât uh, fie pe format de hârtie, fie pe internet. Aceste instrucțiuni trebuie să fie ușor de înțeles, actualizate și ca accesul să poate să fie posibil și garantat pentru autoritățile de supraveghere a pieței. În ceea ce privește introducerea unei validități pentru certificatele de examinare anuală. Unii ar dori să elimine uh, această dată de expirare a certificatelor din uh, propunerea comisiei. Alții aș dori ca acest termen să fie extins sau să fie minim 10 ani. E în mod foarte clar opiniile diferă și trebuie să găsim o cale de mijloc eficientă. Aceasta, acest lucru încercăm să-l găsim împreună. Consider că trebuie să fie definită o validitate în timp, o limită pentru aceste uh, certificate ca regulă generale. În același timp, sunt convinsă că Trebuie să existe o procedură mult mai simplificată de uh, reevaluare. În momentul reemiterii certificatului, în momentul în care reemiterea certificatului nu este necesară, atunci când produsul nu s-a schimbat sau când continuă să îndeplinească cerințele. Bineînțeles că vom continua pe definirea mai bună a acestor condiții Însă, ceea ce ni se pare cel mai important este să definim în mod foarte clar cazurile în care acesta, această procedură simplificată ar putea să se aplice în mod uh, și să existe o recertificare automată. În alte cazuri, va trebui să fie obținută o nouă certificare, dar doar acolo unde este necesar. De aceea susținem amendamentele 160 și 238 depuse împreună cu raportorul și de aceea nu susținem amendamentul 157, 234, 275, 276 și 277. Sunt sigură că cooperarea va continua pe acest document împreună cu raportoarea și cu raportorii din umbră. Acestea sunt cuvintele lui Robert, care vă salută pe toți. Mulțumim. În acest moment mă uit către ceilalți raportori din umbră, dar nu par să fie în sală. Uh, doream să dau cuvântul acum comisiei cu acordul raportoarei. Vă mulțumesc pentru acest raport, pentru amendamente și pentru că ne-ați dat cuvântul. La ultima reuniune am spus că susținem uh, eliminarea excepției pentru mănușile, pentru spălat vase și pentru cuptoare. După cum am spus și la reuniunea anterioară, susținem o soluție de compromis care să fie acceptabilă pentru colegiuitori. Însă vă atragem atenția pentru că amendamentul 147 și 173 Acestea propun excluderea din domeniul de aplicare a produselor care intră în domeniul de aplicare al directivei actuale. La amendamentul 173, uh, uh, mănuși pentru uh, materiale de curățare cu acțiune ușoară, care sunt în domeniul de aplicare al directivei actuale și, în cea, și la amendul 147, la fel toate produsele pentru uz privat trebuie să fie asociate cu riscul. De exemplu, s-ar exclude atunci ochelarii de soare care intră în uh, domeniul de aplicare a, uh, ca produs de categoria a doua. Avem câteva rezerve și în ceea ce privește trimiterile la produse concrete în interiorul articolelor. Uh, amendamentele 169 și 162, problema noastră ține de implementarea legislației, pentru că deseori trebuie să răspundem la întrebări mm, care ne întreabă care a fost legislația legiuitorului, de ce s-au făcut trimitere la un produs și nu la altul, dacă intră sau nu în domeniul de aplicare. În ceea ce privește uh, prevederile din uh, amendamentul 154 și 182, aceste măsuri pot să fie acoperite în legislația pentru condiția, condițiile de muncă, însă nu au legătură cu siguranța unui produs. Acolo este vorba de confort și ergonomie și ca atare aparțin la condițiile de lucru și nu în regulamentul actual. Așadar, amendamentele 234 până la 237 în legătură cu eliminarea limitei de timp, vă atragem atenția ca acei producători care își uh, adaptează producția la ultimele standarde sunt uh, dezavantajați comparativ cu cei care spun că au un certificat valabil pe viață. În ceea ce privește amendamentele 159 și 206, aceste amendamente pun problema că certificatul poate să fie, rămână valid după retragerea standardului armonizat. Problema aici este că dacă retragerea standardului armonizat este uh, survine în urma identificării, identificării unui risc, atunci produsele nu mai trebuie să fie pe piață. Este o temă destul de complexă, însă problema uh, este dacă motivul reprezintă o amenințare față de viață, pentru viața umană, atunci uh, acest certificat nu mai poate să rămână valid. Amendamentul 166, principiul precauției, să facem un, un asemenea articol într-o legislație sectorială mm, este problematic pentru că aceste argumente trebuie să fie exhaustive, trebuie să se stabilească regulile care trebuie să fie respectate de către operatorii economici mm, la principiul de uh, Uh, precauție, trebuie să uh, răspundem la care sunt uh, regulile care trebuie să fie respectate. Se poate face o trimitere generală, dar nu la reguli specifice. Dar în, în implementarea legislației avem întotdeauna această dezbatere. Dacă legiuitorul a inclus un articol, înseamnă că vrea ca aceste reguli să se aplice Așadar, toate procedurile de siguranță sunt luate în considerare în acest tip de legislație. Așadar, salutăm amendamentele 100, 206 și 278 care clarifică chestiunea reexaminării atunci care este inutilă atunci când produsul nu s-a schimbat în ceea ce privește Mm, regulamentele legate de accesorii și piese. Aici am purtat o discuție foarte îndelungată și am dorit să vă atragem atenția la faptul că ar fi foarte bine dacă am putea să avem criterii obiective. De exemplu, amendamentul 177 definește o serie de criterii care considerăm că merită să fie examinate în continuare pentru că este, mai, este bine să avem criterii uh, obiective și nu alte criterii care pot să fie interpretate cum ar fi moda. La 190 considerăm că este foarte complicat să utilizăm pictograme, există totdeauna probleme când sunt, sunt utilizate pictogramele. Amendamentele 210 și 212, legislația legată de acreditare. Acest, această problemă a fost uh, discutată atunci când s-a discutat pachetul NNF la Parlament și la Consiliu. Acordul a fost atunci că acreditarea nu trebuie să fie obligatorie se pare că există anumite probleme cu acest lucru în anumite state membre, cu obligativitatea acreditării. Deci considerăm că trebuie să rămânem la acordul care a fost deja obținut între Parlament și consiliul în acest domeniu. Înțelegem interesul unei acreditări obligatorii, poate în viitor. Vă mulțumesc suntem gata să vă acordăm orice fel de informații considerați utile. Mulțumim comisiei, dau cuvântul raportoarei. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Sunt de acord că avem nevoie de claritate și la domeniul de aplicare. Mulțumesc și observații, pentru observațiile comisiei în domeniul de, pe domeniul de aplicare. Nu avem nicio intenție de a Uh, elimina condițiile de siguranță pentru echipamentul utilizat de pompieri, de exemplu. Nu se referă la echipamentul utilizat prof- profesional. Cuvântul etc. apare în dosarul actual, însă pot să înțeleg că în limbajul modern poate este mai oportun să uh, punem această observație într-un considerent. Mm, mi s-a părut că și domnul Roșfor a făcut o serie de sugestii utile la aceste puncte. Așadar, nu cred că pozițiile noastre sunt atât de îndepărtate, nu nu s-a sugerat niciun de eliminarea cerințelor de siguranță pentru echipamentul pompierilor. În ceea ce privește termenul de 5 ani, um, vroiam să adun opinii. Am consemnat un amendament cu domnul Roșfor în care spunem că dacă există un certificat existent care se apropie de sfârșitul vieții sale și uh, dacă nu există schimbări semnificative, nu trebuie să fie, um, nu trebuie să existe o nouă povară administrativă pentru ca o, nouă, o mică societate comercială să fie nevoită să treacă printr-o nouă procedură de acreditare. Așadar, sunt sigură că vom putea să găsim o formulare mai concretă um, pe care să fim de acord. Aș dori să uh, aud opinia domnului Roșfort în legătură cu uh, sugestiile Federației Europene pentru Siguranță. Există anumite prevederi unde nu există o dată de expirare automată. Acest lucru a fost uh, abordat de anumiți actori din domeniu. În orice caz, nu există nici o intenție ca procesele existente sau să se introducă audituri anuale. Nu avem intenția să le eliminăm, dar vrem să găsim o soluție utilă, unu pentru produsele care nu au o dată de expirare și doi acolo unde nu, exi- nu a existat o schimbare semnificativă în legislație. Comisia spune uh, ceva foarte logic la amendamentul în acest domeniu, ce se întâmplă dacă un standard a fost retras, dacă standardul a fost retras datorită faptului că un produs este periculos, în mod foarte clar, produsul nu trebuie să fie utilizat dacă a fost retras pentru că a fost actualizat, atunci echipamentul poate să rămână pe piață până la apariția noilor echipamente, pentru că nu vrem să avem o perioadă în care să nu existe niciun fel de uh, echipament de siguranță disponibil. Trebuie așadar să asigurăm o perioadă de tranziție. Dacă ne întoarcem la domeniul de aplicare, consider că cochelarii de soare ar trebui să rămână acolo, cel, echipamentele care există deja în domeniul de aplicare trebuie să rămână acolo. În ceea ce privește testele pe teren, Aș dori să lucrez cu Comisia pentru clarificarea amendamentelor. Nu subestimați, vă rog, importanța unor echipamente care să funcționeze ergonomic. Am avut o prezentare foarte interesantă Uh, de Ziua Internațională a Femeii în legătură cu lipsa echipamentelor individuale de protecție care să fie potrivite pentru femei. Nu, dacă nu există echipamente individuale de protecție care să te protejeze, situația este foarte dificilă. Este foarte dificil să activezi în aceste domenii ca femeie. Așadar, încurajăm participarea întregii societăți. Vă mulțumesc că ați explicat ceea ce se temele referitoare la principiul procauției. În ceea ce privește articolele sportive, sper că vom putea găsi un compromis. Am înțeles ceea ce spune Comisia în legătură cu utilizarea cuvântului modă, care poate să fie dificil de definit din punct de vedere juridic. Amendamentele 78 până la 200 și, 200 și 209 ar trebui să fie regândite. Singura problemă a declarației de conformitate, că declarația de conformitate este disponibilă pe hârtie sau online, după părerea mea, da, dar acest lucru este altceva Uh, decât să spui că utilizatorii trebuie să aibă instrucțiuni clare. Producătorul sau distribuitorul trebuie să poate să obțină declarația de conformitate și accesul la instrucțiuni clar, clare din partea utilizatorilor. Acestea sunt două lucruri diferite, deci poate cred, poate cred că nu ne-am înțeles foarte bine aici. Este foarte important ca utilizatorii să primească instrucțiuni clare și de aceea mă bucură faptul că Comisia este de acord cu comentariile pe care le-am făcut în legătură cu pictogramele care pot să inducă la confuzii. Cred că acestea au fost ideile principale și voi trimite câteva proiecte de compromisuri încurajez pe cât mai mulți să se implice în aceste compromise, în compromisuri. Mulțumim raportoarei, calendarul, eh, discutarea amendamentelor de compromis în comisie în 20 aprilie, vot în comisie la 23 aprilie și mandatul pentru negocieri în mai 2015. Mulțumesc raportoarei, mulțumesc raportorilor din umbră și dăm, dau din nou cuvântul președintei noastre pentru a încheia reuniunea. If there's not any other business, then the meeting is Dacă nu mai există alte puncte, la diverse se suspendă ședința noastră. Ne revedem în data de 20 aprilie la ora 15.